domnule președinte. Într-o astfel de dezbatere ne putem pune întrebarea la ce ne putem aștepta din partea Consiliului European care va avea loc uh, joi și vineri. Ceea ce noi sperăm, grupul meu politic speră și sper că și mare parte din eurodeputații europeni, este ca la finalul acestui summit, domnule Barroso, să avem o abordare mai coerentă, mai exhaustivă, uh, mai uh, îndrăzneață pentru a pune capăt crizei. Pentru că nu avem în momentul de față o astfel de abordare pe masa de discuții nici la Parlament, nici la Consiliul European. Și Domnul Schulz s-a referit deja la anumite subiecte pe care doream să le evoc, spre exemplu agențiile de rating și rolul acestora în această perioadă de criză. Dar haideți să găsim Uh, mai întâi sursa crizei în, uh, în seama noastră și poate nu neapărat în afara Uniunii Europene și în afara instituțiilor sale. Haideți să fim cinstiți, să fim cinstiți. Cinst, uh, criza nu este terminată. Cei care cred că adăugând anumite sume, dând în plus sume Greciei, vom pune capăt crizei din Grecia și în, în, din Europa, se înșeală. Criza nu s-a terminat. Ea va continua. Și um, nu uitați că uh, dacă nu avem o soluție structurală pentru Grecia, atunci nu vom rezolva această problemă. Apoi, mai avem nevoie, de asemenea, și de o uniune economică politică adevărată în Europa. Doar astfel vom putea să punem capăt crizei din Grecia și din Europa. Pentru că, din nou, e posibil să ai o singură monedă și 17 guverne, 17 strategii economice, 17 piețe de obligațiuni, așa cum avem noi astăzi acest lucru nu există nicăieri în altă parte în lume. Numai noi aici în Europa credem că putem avea o uniune monetară și diferite politici, diferite guverne, diferite uh, uh, piețe. Și nu numai noi, federaliștii, spunem acest lucru în Parlament. Ieri, spre exemplu, domnul Lipski uh, directorul uh, FMI, care ne-a cerut ca în Europa să avem o singură uniune politică și economică pentru a face față acestei crize. Ieri, domnul Geithner, prin ministrul finanțelor, uh, din SUA, care de asemenea ne-a spus, în loc să vorbim și să vorbim și să vorbim, haideți mai bine să creăm o uniune politică și economică până și dincolo de Atlantic știu exact ce avem noi de făcut. Numai că noi aici, la fața locului, nu știm care sunt pașii ce trebuie făcuți pentru a înregistra progrese, pentru o adevărată, adevărată uniune politică și economică. Acestea sunt subiectele cele mai importante pe care Consiliul va trebui să le abordeze. Și apoi, un al doilea punct. Trebuie să ajutăm Grecia dar nu într-un stil defensiv. Cred că avem nevoie, într-adevăr, de un program de austeritate și adevărat că acest lucru a fost discutat cu guvernul Greciei. Și cu siguranță, poate ideile sunt diferite în ceea ce urește modalitățile concrete. Dar, în plus de aceasta, avem nevoie și de un plan, aș spune eu, pozitiv pentru Grecia, pentru că ei nu pot să iasă din criză doar bazându-se pe un program de austeritate. Au nevoie, de asemenea, de investiții, de creștere. Și putem face acest lucru la nivel european. Luați un exemplu, garanțiile pentru investițiile uh, private acesta ar trebui să aibă posibilitatea să beneficieze de împrumuturi din Banca Europeană de, de la Banca Europeană de Investiții. Uh, E nevoie de toate aceste lucruri, de consolidare fiscală, spre exemplu, pentru a avea un nou mediu de uh, afaceri în uh, Grecia. Da, se pare că am o solicitare de luare de cuvânt din partea domnului Dol și am să vorbesc în limba franceză. Uh, el are în grupul său politic cea mai mare democrație, cea mai bună democrație. Trebuie să fim clari dacă vrem să acordăm sume suplimentare Greciei, atunci e nevoie de un consens politic, atât în celelalte state membre cât și în uh, Grecia. Și cred că putem să ne întoarcem la cele spuse de domnul Dol, care a avut cuvinte înțelepte și anume că trebuie să-i convingem pe prietenii săi, să-i convingă pe prietenii săi politici să ajungă la acest consens politic. Știu, știu că e o misiune foarte grea pe care vă încredințăm dragă Josef, însă știu că veți fi la înălțimea acestei provocări, pentru că, într-adevăr, o țară care se află într-o astfel de situație, um, care își dorește o unitate politică, e bine, nu o va obține prin acele joculețe și bisericuțe politice, așa cum sunt ele acum. Și, într-adevăr, aveți dreptate, domnule Langen, eu venind din Belgia, sunt un om cu experiență la acest capitol. Și, în final, domnule președinte, Haideți de asemenea să fim foarte cinstiți. Avem nevoie de un pachet de guvernanță economică mai îndrăzneț, mai îndrăzneț decât cel pe care îl avem uh, deocamdată în fața ochilor. Și iată că mă adresez direct domnului președinte Barroso. Ieri, purtătorul de cuvânt al Comisiei, într-o conferință de presă, a spus că nu era nevoie uh, de mai multă majoritate calificată inversă pentru acest pachet de gu- guvernanță economică. Și vă rog să rectificați acest lucru, domnule Barroso. Aș vrea să știu dacă Comisia își dorește o metodă comunitară aprofundată, așa cum și-o dorește și Parlamentul European, pentru acest pachet de guvernanță. Mulțumesc, domnule Verhofstadt. Vi s-a adresat o solicitare, s-a ridicat un cartonaș albastru și aș vrea să știu dacă doriți să răspundeți la dacă acceptați această întrebare. Domnul Dol dorește să vă pună o întrebare și vreau să știu dacă acceptați. De aveți de asemenea o întrebare și din partea domnului Cumuțacos. Mulțumesc. Sunteți de acord? Da, foarte pe scurt. Aș vrea să pun această întrebare președintelui grupului liberalilor în ziua în care, împreună cu guvernele sale liberale, va reuși să dea dovadă de o solidaritate deplină pentru ansamblul diferitelor țări. Ei bine, eu sunt sigur că cu grupul meu, la nivelul Greciei, voi avea de câștigat și îți voi aminti acest lucru la momentul potrivit în acest hemiciclu. Domnul Verhofstadt, doriți să răspundeți la această observație? Da, domnule președinte ca în majoritatea țărilor de care vorbește domnul Dol, suntem într-o coaliție cu creștinii democrați. Deci probabil că vom uh, avea un impact, dar nu cred că în această după masă, în uh, ajunul unui consiliu atât de important, trebuie să avem o abordare politică partizană, uh, învrăjbind guvernele. Apelul meu, Joseph, pe care ți-l adresez, nu e să învrăjbim pe liberali împotriva socialiștilor sau PPE-ului. Eu te rugam doar să îi convingi pe prietenii tăi uh, uh, pe care îi cunosc eu foarte bine și care au trecut și la grupul meu. De fapt, și știe acest lucru. Știți că unii au trecut în rândurile noastre, dar cu toții speră un lucru, ca poporul grec să se unească pentru a ieși din criză. Și uh, tu poți să joci un rol foarte important. Contez pe tine. Are cuvântul domnul Cumuțacos pentru încă o solicitare și domnule Verhofstadt, vă rog să răspundeți în nu mai mult de 30 de secunde. Domnule președinte, M-am bucurat să îl aud pe domnul președinte să spun, eh, spunând că problema Greciei e o problemă europeană. Care ar fi datoria Greciei? Ea trebuie să înfăptuiască aceste reforme structurale și să facă eh, privatizări. Domnule președinte, aș dori să-l informez pe președintele care nu e bine informat. Din păcate, pe aceste teme, temele cele mai importante dintr-o reformă, nu a democrație, nu numai că și-a exprimat acordul, e vorba de propunerile sale. Sunt eh, propunerile noastre pe care guvernul nu le-a implementat de 18 luni. Iată adevărul golgului domnul Goluț. Mulțumesc. Nu e o întrebare, ci e o afirmație ne prefacem că n-am auzit nimic și deci îi dăm cuvântul uh, domnului Hansel pentru o întrebare. Domnul Ramsdorf. Mulțumesc, domnul președinte. Am ascultat uh, cu mare atenție cele spuse de domnul Verhofstadt, președintele ALDE, și aș dori să-l întreb dacă e adevărat că sloganul dumneavoastră e că Grecia e omniprezentă, că Grecia nu e un stat uh, izolat al Uniunii Europene, ci că e, de fapt, o caracterizare a spiritului care domnește, ceea ce înseamnă că Grecia e peste tot în Uniunea Europeană, de fapt. Domnul Verhofstadt, 30 de secunde pentru răspuns. Domnule președinte, E evident că dacă nu soluționăm uh, problema din Grecia, vom avea consecințe foarte grave într-o, într-a, în întreaga zonă euro. Constatăm acest lucru în Portugalia, în Irlanda, Știți că diferența la spreaduri e de mai bine de 800 de uh, puncte de bază între Portugalia și Germania, între Irlanda și Germania. Ce facem noi? Solidaritatea de care aveam nevoie de la începutul acestei uh, crize și care nu a fost manifestată trebuie să se manifeste nu numai cu Grecia, ci și cu toate statele membre ale zonei euro. Și din lipsa aceasta de solidaritate, în decembrie 2009 am creat probleme mult mai grave decât problemele de astăzi, cu care ne confruntăm astăzi. Mulțumesc. Acum continuăm cu dezbaterea. Aș dori să-i dau cuvântul domnului Zaradil, două minute și jumătate. Uh, thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte amuzant uh, să fii astăzi aici uh, în Parlament. Totuși, dați-mi voie să vă reamintesc, sunt mulți cei dintre noi care au trăit sub comunism și care de atunci au făcut progrese mari și rapide pentru a ne pregăti pentru calitatea de membru al Uniunii Europene. Uh, a trebuit să uh, dovedim că îndeplinim criteriile de la Copenhaga, că avem economii de piață funcționale și așa mai departe. Însă, din păcate, acest nivel de analiză nu a fost uh, aplicat unor țări europene atunci când au intrat în zona euro. De ce? pur și simplu pentru că a fost uh, construit ca un proiect politic și nu unul economic. Deci aceea au fost ignorate criteriile și cifrele au fost schimbate uh, pentru ca țări care nu erau pregătite să intre, să poată să intre. Acum trăim consecințele și am ajuns la un punct de cotitură. Și dați, uh, credeți-mă, în ciuda faptului că majoritatea uh, Uh, membrilor din grupul meu sunt din țări care nu fac parte din zona euro, nu dorim ca moneda euro să cadă, dar nu poate să fie apărată cu orice preț. Uh, Cred că pe ultima pagină a acestui uh, capitol, Consiliul European trebuie să trimată un mesaj că dacă o poziție nu este viabilă, atunci trebuie Uh, să se restructureze uh, datoria unor țări, indiferent cât de crudă ar putea să pară această abordare. O să vă spun ce se va întâmpla uh, în viitor. În viitor, oponenții dumneavoastră nu vor fi eurosceptici drăguți, așa cum sunt eu, ci anti-europeni îndârjiți. De ce? Pentru că Uh, vor fi aleși de către contribuabilii uh, furioși uh, germani, de întreprinzătorii olandezi, care vor fi sătuli de a mai fi plătit datoria altora. Și nu vreau ca asta să se întâmple într-o bună zi. În aceeași manieră, domnule președinte, vă îndemn să nu mai folosiți fiecare criză ca o posibilitate de a promova o uh, agendă supranaționalistă, cum ar fi Uniunea uh, Fiscală, pentru că asta nu ne duce nicăieri. Nu este criza Europei, ci este criza unui concept depășit uh, al uh, Uniunii uh, Europene. Și cu asta am încheiat. Următorul vorbitor este doamna Hams pentru un minut. Mulțumesc, domnule președinte, doamna Ghiuri, dragi colegi. Sunt foarte mirată să constat că discuția noastră despre o criză atât de puternică ca cea în care se află Uniunea Europeană e atât de aprinsă. Dacă e să ne gândim în plus și la faptul că ne dorim să apărăm spațiul Schengen și dacă e să ne gândim în plus și la faptul că Ungaria nu a reușit să apere libertatea presei și că ne-a trebuit timp îndelungat pentru a ști care e situația din Libia și din Egipt, pentru a avea o voce europeană unică pe această temă, e bine, nu e de mirare, având în vedere accelerarea evenimentelor și a situației în Grecia, nu e de mirare acest lucru. Nu putem decât să constatăm că în Europa poate avem mulți președinți, dar nu avem prea multă conducere. Deci cred eu că aceasta este una din problemele pe care încă nu am reușit să o rezolvăm. În criza aceasta, care durează mai mult decât uh, situația dificilă și criza din Grecia, singurul răspuns care a fost găsit la nivelul Consiliului a venit prea târziu. Și e vorba de un răspuns, de o soluție care nu s-a înălțimea Uh, problemei. Ideea că putem salva Grecia și că va fi suficient pentru a stabiliza, pentru a menține Uniunea Europeană așa cum ne dorim, în așa fel încât europenii să aibă o viață mai bună, e bine, această idee nu a fost uh, absolut deloc oglindită sau apărată în pozițiile Consiliului. Și cred că există o instituție care este responsabilă, și anume Consiliul. Consiliul Uniunii Europene. Parlamentul a refuzat înainte de acest Consiliu Istoric să adopte o rezoluție, și acesta este doar un exemplu, în care se evocă criza în care ne aflăm și problemele pe care le pune aceasta și îmi pare rău că nu s-a putut Uh, uh, adopta această rezoluție la timp, în așa fel încât aceasta să fie transmisă Consiliului European. Aș vrea să reiau cele spuse de colegii noștri referitor la Grecia. Dacă colegul Joseph Dol are o vreo responsabilitate în acest domeniu sau nu. Dacă vrem să fim corecți, am putea spune că și grupul socialist are o responsabilitate față de domnul Papandreou și de față de guvernul său. Chiar dacă mă bucur de faptul că el s-a bucurat de încrederea uh, parlamentarilor greci. Guvernul grec este cel care ar trebui să ia decizii corecte referitoare la programele pe care dorește să le pună în aplicare. Și faptul că povara nu este echilibrată. Faptul că încă mai există evaziune fiscală în Grecia, aceasta se dezvoltă, înflorește. Ei bine, solidaritatea despre care vorbim noi ar trebui să permită elitelor din Grecia care au profitat pe undeva de pe urma crizei să-și asume partea de răspundere ce le revine. Doamnelor și domnilor, tot ceea ce a fost spus în enumărate rânduri pe tema Greciei rămâne în continuare valabil. E nevoie de împrumuturi la uh, dobânzi rezonabile. E nevoie poate de o restructurare treptată a datoriei și așa mai departe. Participarea debitorilor privați la împărțirea acestei sarcini. Însă nouă ne e teamă de agențiile de rating și tocmai de aia nu luăm aceste măsuri. Ceea ce ne-a dus în situația de criză continuă să fie în continuare parte din uh, tabloul per ansamblu și nu reușim să modificăm acest tablou. Și poate că de asta, despre asta se va discuta în summitul european peste câteva zile. Domnule Barroso, vă urez mult succes! Mult succes pentru a găsi abordarea cea mai justă și echitabilă pentru a ieși din criză. Uh, dumneavoastră ați vorbit în continuare despre taxa pe tranzacțiile financiare. Noi suntem pentru această taxă, ne-am exprimat în favoarea ei în nenumărate rânduri. Ați vorbit de asemenea despre bonusuri, despre evaziune fiscală. Toate aceste elemente care se află la baza uh, prăbușirii fiscale. Bine, toate aceste probleme deocamdată nu mi se par a fi rezolvate și ele țin și de răspunderea dumneavoastră. Vă mulțumesc! Mulțumesc și acum timp de două minute, domnul Bischi. Mulțumesc, domnule președinte. Când uh, discutăm uh, situația din Grecia, uh, e adevărat că putem trage anumite concluzii. De exemplu, am putea să scoatem la licitație argintăria, uh, bijuteriile Greciei, dar nu cred că e o soluție cea mai bună. Da, e foarte important să vă asumați răspunderea, dar uh, trebuie să mergem mai departe. Situația e mult mai gravă. Înainte de a solicita angajamente, uh, e nevoie de un nou program de austeritate. Prin acest semestru european, Um, încercăm să facem o experiență de laborator, de exemplu. Se vorbește foarte mult despre uh, privatizări, uh, de agenția de privatizări, precum uh, Treuhandul din Germania, care a făcut, să nu uităm, câteva lucruri bune, dar care a dus și la o dezindustrializare la scară largă și care a, ă, nu a făcut decât să ducă la pierderea veniturilor statului. Nu îmi permit aici să fiu arogant așa cum a fost alții, însă toate aceste sume imense care sunt injectate în Grecia ă, nu face decât să ă, fie în beneficiul băncilor. Sigur că trebuie să încurajăm și participarea sectorului privat, dacă sectorul public nu se descurcă singur Uh, procedăm ca de obicei și, din punctul meu de vedere, singura alternativă posibilă e o schimbare radicală a modelului nostru financiar și economic. Dar constat că nu există suficient curaj pentru a aborda originea problemei. Uh, rădăcinile problemei și asta e problema. Nu există uh, curaj pentru a obține mai multă democrație, mai multă transparență și uh, mai puțină politică făcută în spatele ușilor închise. Iată care este problema de bază. Doamnelor și domnilor, naționalismul câștigă cât mai, tot mai mult teren. Deci haideți să, folosi, să, să solicităm Consiliului să transmită semnalele potrivite și nu cele greșite pe care le transmitem noi astăzi. Mulțumesc! Mulțumim domnului Bischi. Are cuvântul domnul Faraj două minute. De fiecare dată când vă întreb care este planul B, spuneți că nu este nevoie și de câte ori spun că alte țări vor fi în pericol, spuneți nu, nu, nu e nicio problemă. Și iată-ne. Uh, în uh, ajunul unui al doilea ajutor dat Greciei, trebuie să continuăm pe această cale să uh, ignorăm faptul că poate Spania va urma. În ce Uh, ne-ați băgat. Ați fost 100% uh, ați uh, greșit cu fiecare prognoză pe care ați făcut-o. Acest uh, pachet nu o să pună Grecia pe drumul către redresare, ci către o, un al treilea ajutor. Trebuie să transmitem uh, un semnal. O țară care a inventat uh, Uh, democrația este uh, tot timpul terorizată de dumneavoastră și de Fondul Monetar Internațional. Trebuie să acceptăm ca uh, că există posibilitatea ca economia să ajungă în depresiune în felul acesta. Oamenii sunt pe stradă, e foarte multă violență în Grecia și lucrurile se vor înrăutăți i-ați lipsit nu numai de bani, dar și de democrație. Ce va face bunul european? Trebuie să dea o alternativă pentru ca grecii să-și uh, redreseze moneda. Trebuie să le dăm posibilitatea să-și renegocieze datoria pentru că uh, îndatorarea ca pondere din PIB este inacceptabilă. Numai atunci atunci când grecii vor accepta, vor face aceste reduceri. Dacă continuăm pe acest drum, este drumul către un uh, dezastru economic și social. Un uh, cartonaș uh, albastru, doamna Savela. Acceptați o întrebare, domnule Farage? Da. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să îl întreb pe domnul Ferici următoarele. Aș vrea să știu care este uh, valoarea datoriei externe a Regatului Unit și dacă consideră că Regatul Unit poate fi uh, considerat o insulă uh, izolată care poate să iasă din probleme de una singură. Domnul Ferici, am uh, încercat să ne raportăm la marcă. A costat acest lucru foarte mult. Un milion de oameni și-au pierdut locul de muncă, dobânzile au scăzut în anii 90 nu poți să pui la oaltă economii diferite, cu rate de creștere diferite. Noi am învățat lecția noastră, nu ne-am alăturat zonei euro, mulțumesc lui Dumnezeu, și nu suntem în interiorul unei uh, închisori economice. Și acum, uh, domnul Madlener, un minut și jumătate. Voorzitter, de heer Barroso heeft dinsdag... Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Barroso, Dumneavoastră, marța trecută a spus că Grecia putea conta pe sprijinul european și că Europa, într-adevăr, va acorda acest ajutor. Dar pe ce anume vă bazați în momentul în care afirmați acest lucru? Tratatul de la Lisabona oare interzice sau nu acest lucru? Oare n-ar trebui inițial ca parlamentele naționale să-și exprime acordul față de această soluție? Uh, Până unde vor merge competențele comisiei? Eu cred că e o, greș... e o direcție greșită dacă comisia e de părere că poate hotărâ absolut totul sub președinția domnului Barroso, pentru că domnul Barroso nu este ales în mod democrat, democratic. Nimeni n-a votat pentru domnul Barroso. Și vreau să vă spun că uh, dacă mergem în această direcție, vom avea o dictatură birocratică, nu o democrație. Poate că cetățenii din țările de jos ar trebui să aibă și un cuvânt de spus dacă țara lor dorește să se alăture acestui ajutor adus uh, Greciei. Parlamentul uh, olandez ar trebui să aibă un cuvânt de spus, nu? Uh, pentru că acest lucru va avea repercusiuni asupra economiei din țările de jos. Și așa cum a spus și dumneavoastră maștea trecută, domnule uh, Barroso, dacă ca printr-un miracol datoria Greciei ar dispărea, problema încă n-ar fi rezolvată. Și atunci, singura soluție pe termen lung este ca Grecia să-și reintroducă fosta sa monedă națională drahma și să poată devalua această monedă și apoi să-și rezolve problemele. Mulțumesc! Și acum dau cuvântul președintelui Comisiei, domnul Barroso. Aș dori să răspund la două întrebări care mi-au fost adresate în mod direct. Nu o să intru în această dezbatere ideologică împotriva Europei. Trebuie să spun că uh, uh extremele de stânga și de dreapta s-au unit împotriva monedei unice europene și asupra, uh, împotriva proiectului european deci uh, uh, e evident acest lucru și de aceea lansez un apel la adresa forțelor democratice din Europa, în Parlament, în Grecia, să se unească într-un consens pentru a face tot ce le stă în putință, pentru a se asigura că în Europa există creștere și prosperitate. Cele două întrebări directe vizau taxa financiară și poziția noastră cu privire la majoritatea calificată inversată. Referitor la, tax, eh, la eh, taxa financiară, aș dori să confirm faptul că probabil în luna octombrie Comisia va da publicității o propunere cu privire la taxa pe tranzacțiile financiare. Am făcut o evaluare de impact, considerăm că există două alternative, o taxă pe tranzacțiile financiare și una pe activitățile financiare și acum venim cu o propunere pentru o taxă pe tranzacțiile financiare, pentru că unul dintre motive e tocmai că nu există un echivalent al TVA-ului pentru taxa pe tranzacții financiare și de aceea vom face această propunere în luna octombrie. A doua chestiune o întrebare care mi-a fost adresată de domnul Verhofstadt. Aș dori să subliniez foarte clar că Comisia sprijină Parlamentul pe această temă a majorității inversa, calificate inversate. Întotdeauna am sprijinit poziția dumneavoastră ambițioasă. În același timp și Oli Ren Uh, va lua cuvântul în această dupămasă, mai târziu, vă lansăm un apel foarte puternic, atât dumneavoastră cât și Consiliului. Trebuie să vedem dacă putem ajunge la un acord în final, pentru că considerăm de asemenea că, grație poziției Parlamentului, s-au înregistrat foarte multe progrese pentru acest pachet pe care îl discutăm și aș dori să vă felicit pe dumneavoastră, pe Parlamentul European, pe cei care s-au implicat în acest dosar, pe aș dori să felicit și președinția ungară a Consiliului, care au depus eforturi considerabile, dar în final aș dori să vă rog pe toți să dați dovadă de răspundere că, pentru că dacă nu vom avea un acord pe această temă, uh, atunci costurile vor fi foarte ridicate, având în vedere situația actuală. Comisia sprijină abordarea comunitară, Comisia sprijină um, obiectivele cele mai ambițioase, ca și dumneavoastră. Iată răspunsurile concrete la întrebările directe care mi-au fost adresate. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Weber, acum două minute. Domnule președinte, domn, uh, președinte în exercițiu, domnul, uh, dragi colegi, uh, s-au spus foarte multe lucruri despre Grecia, dar aș dori să mai adaug încă două reflexii. În primul rând, cred că trebuie să nu uităm principiile Uh, care uh, se află la baza dezbaterii noastre în ciuda anxietății și a temerilor. Cele mai importante principii în Europa sunt solidaritatea, sprijinul reciproc și apoi răspunderea individuală. Grecii și toți uh, cei care solicită această solidaritate nu ar trebui să uite acest principiu. S-a vorbit foarte mult despre proiectul european și felul în care ar putea să eșueze de asemenea, s-a spus că s-ar putea să reapară fantome din trecut. Uh, haideți să ne gândim la consecințele posibile, haideți să ne gândim la uh, ce au făcut țările baltice, Irlanda cu sprijinul Europei, care se vor întoarce la creștere în anul următor. Uh, toate aceste evoluții sunt pozitive și le putem pune cetățenilor că putem folosi aceste exemple pentru a le arăta că suntem mai puternici împreună decât individual. Și acum aș dori să mă refer la a doua chestiune cu privire de, de, de, legată de Consiliu, uh, migrația. Se pare că e o chestiune izolată, dar nu, e legată de spațiul Schengen. Să ne gândim la marile realizări ale Europei care sunt acum puse sub semnul întrebării datorită egoismelor naționale. Uh, italienii au avut 18.000 de refugiați. Uh, nu e o cantitate foarte mare. Dacă ne gândim la Belgia, Belgia anul trecut a preluat uh, o sumă dublă. Deci nu cred că uh, italienii au fost îndreptățiți să reacționeze precum au făcut-o. Și în Franța se vorbește de această revenire la controlele granițele interne și în Danemarca uh, au fost emise motive evidente pentru a se ne întoarce la această uh, politică. Deci haideți uh, să transmitem un semnal foarte clar. Când discutăm uh, despre Schengen și despre migrație, ar trebui să transmitem un semnal foarte clar. Haideți să nu lăsăm să uh, ca egoismele naționale să triumfe. Haideți să arătăm că Europa e liberă și astfel vom uh, obține sprijinul Parlamentului. Mulțumim domnului Weber. Acum are cuvântul Hannes Voboda, domn și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte, domnule președinte al uh, doamnă președinte a Consiliului, domnule președinte al Comisiei. Țin foarte mult la o problemă, Croația, și sper că aceasta Uh, și că se va lua o, legăt- o decizie în legătură cu Croația pentru ca aceasta să adere la Uniunea Europeană. Comisia a făcut uh, treabă bună. Uh, comisarul Fuller și președinția ungară au lucrat bine. Este un semnal important uh, pentru o regiune asemenea Balcanilor, unde există atâtea probleme. Dacă această țară și-a făcut lecțiile atunci foarte bine, nu aș spune însă că toate problemele au fost uh, rezolvate. Am uh, văzut uh, cu ocazia paradei gay o situație de neacceptat, dar acum revenind la problema Greciei Domnul președinte al Comisiei a spus că este greu să explici cetățenilor faptul că nu se ajunge la o soluție pentru pachetul guvernanță economică. Însă este greu să explici cetățenilor de ce ne uh, concentrăm numai pe asta. Ați vorbit de uh, creștere. Uh, trebuie să facem ceva pentru creștere trebuie să propunem și alternative au fost uh, menționate o serie de probleme. Ieri s-a spus foarte clar că e nevoie de austeritate. Da, dar e nevoie și de creștere, e nevoie de investiții. Se vorbește despre privatizare. Domnule președinte al Comisiei, uh, știți uh, că dacă Grecia este aruncată în uh, acest uh, val de privatizări uh, pe scurt termen, situația va deveni și mai gravă. Trebuie să se investească bani. Ați vorbit de credite regionale și credite structurale. Așteptăm propuneri din partea Comisiei Sigur, trebuie să facem economii acolo unde uh, este nevoie, dar fără creștere lucrurile nu pot să ajungă nicăieri și nu vom salva nici Grecia, nici băncile, nici contribuabilii. Și acesta este motivul pentru care, domnule președinte al Comisiei, este nevoie de propuneri pentru ocuparea forței de uh, muncă și pentru creștere care sunt hotărătoare pentru uh, Europa. Domnul Lambsdorff. Mohu, pane předsedající. Já bych se zeptal pana... Mulțumesc, domnule președinte. Eu am o întrebare pe care vreau să o adresez domnului Svoboda. Aș vrea să știu dacă e de părere că în anumite state membre criza este utilizată ca un instrument pentru privatizare latentă uh, pe șoptite a anumitor sectoare de activitate. Sunteți de acord, domnul Lambsdorff? În toate țările în care au existat o situație de criză au existat probleme, nu putem nega acest lucru. Într-adevăr, pot exista abuzuri. Spre exemplu, în momentul în care, așa cum fac anumite agenții de rating, în momentul în care aduc prin notele lor țările pe marginea propastiei. Există acolo o, un abuz potențial. Se poate spune că da, țările respective nu trebuie să schimbe nimic și să nu facă nicio reformă. Însă noi ceea ce ne dorim este să susținem măsurile guvernului Papandreou care merg în direcția cea bună și care merită să fie susținute. Ar trebui ca și sindicatele în Grecia să recunoască acest lucru pentru că e singura posibilitate de a ieși din criză dacă în același timp ne dorim și o politică îndreptată spre creștere. Deci trebuie să punem capăt oricărei forme de abuz. Uh, mulțumesc, domnule președinte, spune domnul Amstorf. Uh, mă bucur de votul de încredere care a avut loc ieri în Atena, în Parlamentul Greciei. Rezultatele au fost publicate în Grecia. Grecia a supraviețuit și Europa într-un sfârșit poate să răsufle ușurată. Răsuflu și eu, însă n-ar trebui să răsuflu prea repede. Mă bucur de situația care este acum uh, valabilă în Grecia și să vedem dacă acest pachet de austeritate va fi într-adevăr adoptat. Însă mai e nevoie de foarte multe măsuri până când se va putea stăpâni, stăvili această criză. E nevoie de oarecare rază de lumină la capătul tunelului. Uh, Uh, pentru că și noi, cei care acordăm, acordăm ajutoare și sprijin Greciei, uh, și noi la rândul nostru facem, luăm anumite măsuri, uh, facem anumite economii. E adevărat că acest lucru trebuie făcut E adevărat că e nevoie de uh, liberalizarea acestei economii uh, oarecum învechite. Poate că, într-adevăr, uh, în momentul de față, Partidul Noua Democrație trebuie să ia aceste măsuri. Și cred că deocamdată dă dovadă de simț de răspundere în acest sens. De asemenea, trebuie să subliniem și resursele care încă nu au fost uh, utilizate. Pentru că dacă regăsim creșterea economică, aceasta va fi în beneficiul nu numai a grecilor, ci a întregii Europei. Pactul de stabilitate și creștere trebuie întărit, trebuie aprofundat. Iar pentru aceasta E nevoie de această majoritate calificată inversă. Dacă nu obținem acest lucru, populația nu ne-ar înțelege. Dacă nu avem acest mecanism în pactul de stabilitate, atunci pactul acesta de stabilitate va fi oarecum uh, o cochilie goală, fără conținut. Nu ne putem permite acest lucru. În orice caz, acest vot cu majoritate calificată inversă este un test esențial, un test pentru a vedea dacă într-adevăr Comisia își va respecta cuvântul pe această temă. Mulțumesc și acum dau cuvântul domnului Țavela. Un minut. Domnule Lambsdorff, acceptați o întrebare din partea domnului Giegold? Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord uh, cu dumneavoastră, domnule Lambsdorff respectiv că Grecia are nevoie urgentă de unitate politică, ceea ce bineînțeles că va trebui să înceapă cu uh, aplicarea propunerilor. Obții, se poate obține unitate doar dacă uh, există încredere în uh, politica elită, în elita economică și o condiție sine qua non ar fi ca uh, uh, în Grecia să există unitate. Dar iată întrebarea pe care doream să vă adresez. Aș dori ca în grupul dumneavoastră să fie mai multă coerență. Aici uh, solicitați uh, o Euro Iar în Germania spuneți că ele sunt o pierdere de vreme. Uh, la Bundestag uh, s-a exprimat o poziție foarte puternică împotriva eurobondurilor. Domnule Gigold, spune președintele, nu e momentul să intrăm în astfel de dezbateri pentru că nu adresați o întrebare. Domnul Lambsdorff nu trebuie să răspundă. Domn, doamna Țavela, următorul vorbitor. Mulțumesc, domnule președinte. Eu vin din Grecia. Aș dori să mulțumesc în calitatea mea de grecoaică Comisiei Europene, Consiliului și Parlamentului European pentru sprijinul pe care l-au manifestat față de Grecia până acum. Și aș dori mai ales să mulțumesc uh, celor de la Comisie care de 18 luni depun eforturi inimaginabile pentru a permite Greciei să iasă din China, din criză. Doamnelor și domnilor, s-a vorbit foarte mult despre Europa în plenul Parlamentului European astăzi. Aș dori să fac doar o observație, o observație plină de patriotism în acest, în acest for multinațional. Uh, noi am găsit uh, numele Europei, noi grecii, și noi ne-am adus o contribuție foarte importantă la uh, construcția civilizației europene și a principiilor europene. Să vedem ce se cere din partea răspund, decidenților politici și ce vă cere poporul grec. Să dați dovadă de solidaritate. Noi vom, vă vom promite că vom depune și noi eforturi pentru ca țara noastră să-și revină E adevărat că țara noastră a ajuns unde este din cauza noastră. Ne asumăm această răspundere. Aș dori să fac însă două propuneri. Microfonul oratoare este întrerupt. Vă rog încă un minut, domnule președinte, dacă se poate. Am trei propuneri pe care aș dori să le fac. Doamnă Țavela, ați avut Uh, minutul alocat pe care l-ați depășit de mult. Acum aș dori să dau cuvântul domnului Vrons un minut și jumătate. <clears throat> Domnule președinte, prezența unor solicitanți de azil din uh, Libia și uh, Siria uh, va fi pe ordinea de zi. De ce fug uh, Tunisia? De democrație? Poate Uh, că uh, îl vom vedea și pe domnul Benali <laughs> la coada aceasta. Trebuie să fie ceva uh, legat de pericolul care este trăit de atâtea persoane acolo. Nu știm. Răspunsul meu este că nu trebuie să acceptăm astfel de situații, ci mai, târziu, mai devreme sau mai târziu persoanele trebuie să se întoarcă în nordul Africii. Dacă regulile uh, o spun, uh, trebuie atunci să schimbăm uh, regulile. Regulile sunt făcute de oameni și pot fi schimbate în speță de statele membre. Statele membre s-au schimbat uh, de nerecunoscut în urma migrației. A venit timpul să punem capăt acestui flux. Uh, aderarea Croației se află pe ordinea de zi. Ce măsuri veți lua pentru ca să vă asigurați că referendumul va fi uh, organizat corect și se va face auzită vocea ambelor părți? Sunt unii care vin cu argumente împotriva aderării uh, Croației și ei trebuie să poată să participe la dezbatere. Mulțumesc. Următorul vorbitor este doamna Galpelci, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Următorul summit european va fi unul despre încredere și uh, Uh, încredere reciprocă. Este un moment istoric pentru că este momentul în care vom uh, dezvălui exact care sunt provocările cu care se, cu care se confruntă Uniunea Europeană și care sunt răspunsurile noastre față de această situație. Dați-mi voi mai întâi să felicit președinția ungară pentru munca extraordinară pe care a depus-o. Aș dori în special să o felicit pe doamna Ghiuri, care a fost întotdeauna prezentă această președinție a făcut o muncă nemaipomenită, a reușit să-și păstreze termenele așa cum și le-a fixat și a uh, păstrat prioritățile și a fost o președinție foarte bună. Însă misiunea nu revine doar unei președinții, ci întregii Uniunii Europene. Acest semestru e adevărat că se încheie, dar pachetul de guvernanță economică cu acele șase dosare a reprezentat o provocare majoră. Acest pachet legislativ mai are încă anumite uh, dificultăți de depășit, însă Consiliul are o răspundere imensă la acest nivel și ar trebui să fie în stare să ajungă la un acord. Și vom vedea dacă se vor continua vechile practici și regulile Uh, așa cum sunt ele deja stabilite sau dacă se va trece la încheierea anumitor acorduri bilaterale, dacă se vor deschide noi capitole în acest domeniu al guvernanței economice, dacă se, vom avea îndrăzneala să încercăm noi metode, să avem o, o abordare comună, europeană ceea ce înseamnă că va trebui să întărim coordonarea politicilor economice în Europa și să construim acele punți necesare pentru a întări întreaga Europa. Asta așteaptă din partea noastră piețele, cetățenii, statele membre. Asta doresc. Doresc reguli comune care să fie uh, implementate și puse în aplicare în mod uniform, în așa fel încât să asigurăm stabilitatea monedei euro și în așa fel încât să asigure protecția cetățenilor în aceste perioade de criză. Mulțumesc foarte mult! doamna Gal, și acum dau cuvântul domnului López Aguilar. Mulțumesc, domnule președinte. Membrii Parlamentului European, noi știm foarte bine că dezbaterea referitoare la summitul european care va avea loc pe 23-24 iunie va continua să se concentreze asupra crizei crizei persistente, asupra problemelor eh, euro și eh, problemelor Greciei, noi avem obligația de a evoca aceste elemente care sunt de fapt parte din coloana vertebrală a Uniunii Europene, spre exemplu spațiul Schengen care reprezintă izbânda cea mai importantă în ceea ce privește libera circulație a persoanelor. Și nu putem să ignorăm această solicitare de democrație din partea țărilor din nordul Africii. Iar răspunsul nostru trebuie să fie unul clar. În niciun caz nu ne putem mulțumi cu uh, Uh, un răspuns de tip uh, reforma Schengen. Nu, ne dorim o întărire a spațiului Schengen, pentru că plecând de la aceste presiuni migratorii neașteptate, așa cum s-a întâmplat în Spania, în uh, insule Canare, între anii 2004-2006, bine, răspunsul nostru astăzi nu trebuie să fie doar o Europa mai puternică, ci și o contribuție solidară, având în vedere această solicitare de mai multă democrație din partea țărilor vecine. Știm că Malta, Italia, Franța s-au confruntat cu această această presiune migratorie. Trebuie să clarificăm lucrurile. Consiliul trebuie să-și îndeplinească și el misiunea ce îi revine. Trebuie să completeze pachetul de azil, să completeze uh, reforma regulamentului Frontex și deci să pună în aplicare concret clauza de solidaritate din Tratatul Uniunii Europene, care înseamnă, de fapt, o actualizare a Directivei 2001-55. În același timp, îmi exprim îngrijorarea în ceea ce urește mesajul care a fost transmis și anume că se dorește instaurarea unui mecanism de răspuns care ar putea eventual să reinstaureze frontierele interne. Doresc să clarific în mod uh, ferm faptul că ne opunem acest lucru, pentru că în acest caz care ar fi dimensiunea comunitară a Uniunii Europene? Noi ceea ce ne dorim este ca măsurile pe care le luăm acum să nu fie contraproductive. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Aguilar. Și acum dau cuvântul minute. Mulțumesc, domnule După acest an de toleranță, entuziasm și deschidere față de Europa, uh, în uh, ultimul timp am văzut că există tot felul de dezbinere între europeni, chiar în plenul Parlamentului, pe chestiuni precum libertatea de mișcare, imigrația, interesul național și mai ales uh, chestiunile financiare. Din păcate, această criză economică globală uh, scoate în evidență cele mai uh, periculoase tendințe naționaliste și populiste. Uh, în ce privește situația Greciei, declarațiile care apar nu aduc decât tot mai multă confuzie și creează pe piețe speculații. Și riscul contaminării pentru fiecare stat membru este real. Grecia uh, trebuie să-și uh, asume partea de răspundere în această criză, însă și liderii europeni au o răspundere. Dacă în urmă cu un an Uniunea Europeană ar fi dat dovadă de un angajament uh, unificat, unit de a ajuta Grecia, nu ar am trece de la un plan de salvare la altul. Nu mai e nevoie de soluții tehnice, avem nevoie de coeziune, de hotărâre și de unitate, pentru că de fapt, avem de jucat un uh, război uh, psihologic și piața uh, testează unitatea Europei și nu planul de austeritate al Greciei. Trebuie să transmitem un mesaj clar de sprijin și de încurajare că Europa sprijină Grecia. Mai mult, ar trebui să scad, scădem rata dobânzilor și să dăm dovadă de mai multă flexibilitate în accesarea fondurilor europene. Grecia trebuie de asemenea să își ia destinul în mâini Uh, măsurile de austeritate și reformele sunt necesare, dar nu trebuie să uităm că nu e suficient pe termen lung pentru a permite Greciei să-și revină. Trebuie să ne întoarcem la bază, să încurajăm investițiile, să promovăm creșterea economică. Sper că mâine niciun lider european nu uh, va, uh, se va da înapoi în fața solidarității, pentru că Grecia e problema Europei. Deci dacă susținem Grecia, susținem Europa. Vă mulțumesc! Mulțumim, doamnă Vălean. Acum urmează colegul Borghezio un minut. Președinte, la Grecia, direi că basta. Mulțumesc. În ceea ce privește Grecia, am ascultat această dezbatere cu multă atenție. Nu am uh, punctat obiective foarte clare. Dacă aș fi un uh, lucrător grec sau un uh, șef al unei întreprinderi uh, mici sau mișlocii din Grecia, nu aș fi înțeles mare lucru. În ceea ce privește migrația, nu trebuie să arătăm o țară cu degetul pentru că nu acceptă migranții. Însă, la începutul tragediei libiene, Uh, toate statele s-au angajat să primească refugiați și, practic, nimeni nu și-a ținut uh, promisiunea cu excepția Norvegiei și Italia a fost țara care a primit acești refugiați. Apoi, capitolul Croația. Este un capitol foarte important, însă trebuie să reamintim că trebuie să evităm construirea uh, unei construcții prea democratice. Domnul Mauro. Mulțumesc, domnule președinte complexitatea și aspectul, aș spune eu, dramatic al ordinii de zi uh, ce va fi uh, tratată de Consiliu ne demonstrează cât de mult ne lipsesc instrumentele. Ce instrumente avem noi la dispoziție în Uniunea Europeană? Avem. Avem o Uniunea Europeană care este un proces încă în uh, curs, nu este un proces definitivat și de multe ori fragilitatea, temerile noastre ne-au împiedicat să continuăm Uh, acest proces de construcție europeană încă n-am reușit să ajungem la acea, acel proiect de State Unite ale Europei. Nu am reușit să avem guverne care să facă față situației și fără să fie conduse de uh, logici interne. Nu am reușit să avem instrumentele care să ne permită să rezolvăm toate problemele noastre. Și de ce nu am reușit să facem acest lucru? pentru că nu am avut o conducere, un leadership care să vină tocmai din partea instituțiilor europene. Văd că președintele Barroso nu mai este în sală, însă prudența sa uh, a fost cea care a determinat realegerea sa. Aș vrea să pot vota încă o dată, o a treia oară pentru el, însă nu pentru prudența sa, ci pentru curajul său. Dacă ar fi ales încă o, o dată, pentru a treia oară, ar trebui să dea dovadă 100% de curaj, având în vedere situația dramatică ce va fi dezbătută la summitul european pe 23 și 24 iunie. Eu vreau ca să existe un leadership la nivelul Comisiei care să poată convinge statele membre să pună în aplicare, să pună pe prim plan idealurile noastre înainte de interesele naționale. Cred că e singura cale pe care o putem urma, fără de care vom avea discursuri frumoase în care ne vom plânge de faptul că din cauza unor motive interne guvernul din Franța, spre exemplu, a luat anumite inițiative pe tema Schengen sau, spre exemplu, guvernul Italiei a refuzat să primească migranți sau, spre exemplu, exemplu, guvernul Greciei, care încă e prea fragil, uh, nu și-a asumat răspunderile cei revin, având în vedere alegerile pe care le-a făcut la un moment dat. E bine, nu. Eu cred că problema este următoarea. Fără o înțelegere completă de tip politic a acestei probleme, nu vom reuși să o rezolvăm. Mulțumesc. Dau acum cuvântul doamnei Podimata. Două minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori, în primul rând, să mă alătur și eu, doamnei Țavela, uh, și îi mulțumesc pentru mulțumirile pe care le-a adresat. Aș dori să mulțumesc parlamentelor și popoarelor europene pentru sprijinul pe care l-au manifestat și pe care continuă să îl acorde țării mele. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, uh, așa cum au dovedit evenimentele din ultimile zile, uh, Grecia e hotărâtă să-și continue eforturile de asanare bugetară și să continue cu uh, reformele structurale. Dar pentru că aceste măsuri să fie încununate de succes, trebuie îndeplinite două condiții. În primul rând, să putem oferi cetățenilor noștri pe lângă acest plan de austeritate, și perspective de viitor pozitive, perspective de dezvoltare, de ocupare, de creare de locuri de muncă. O a doua condiție ar fi să se creeze cadrul general pentru securitate și sprijin din partea Uniunii Europene, uh, o ambianță de coeziune politică. În, timpul de, în ultimile săptămâni, dar și de-a lungul întregii crize, ne-am Uh, am avut acest dialog neoficial între capitalele europene și Banca Centrală Europeană au intervenit în această dezbatere și agențiile de rating în ce privește faimoasa participare a pachetului privat, a, sectorului privat la pachetul de uh, salvare a economiei din Grecia. Dragi colegi, aș dori să spun că această situație specială uh, nu onorează nici Uniunea Europeană și nici uh, uh, conducătorii săi. Trebuie să punem capăt acestei cacofonii pentru că doar într-un climat de coeziune socială, eforturile eforturile foarte dificile ale poporului grec vor putea fi răsplătite. Vă mulțumesc. Mulțumim colegei Podimata. Are cuvântul doamna Latford un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Marea întrebare pentru liderii de mâine este dacă pot să facă față acestei sarcini de a uh, salva uh, zona euro atunci când uh, e nevoie de uh, a da răspunsuri la întrebări așa de grele, atunci e nevoie de unitate. Uh, migrația Manfred uh, Weber de la PPE a uh, spus acest lucru mai devreme uh, în această dezbatere. Mario Monti a avut un articol excelent unde a deplâns exces, de, eforturile excesive de a, salva statele membre și cultura politeții în Consiliu. Statele membre refuză să-și impute unul altuia eșecurile Uh, acest uh, lucru a dus la dezastre. E nevoie de decizii la nivel uh, comunitar, însă e nevoie și de onestitate, fără de care încrederea reciprocă este imposibilă. Mulțumesc, doamnă Latford. Domnul Provera, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește imigrația, am văzut că nicio țară nu poate să facă față singură unei situații de criză în domeniul imigrației. De aceea e nevoie de o politică. O politică mm, comună care să ne permită să uh, facem față acestor fluxuri migra migratorii și să vedem cum anume pot fi încheiate aceste acorduri cu țările de origine și țările de tranzit. Și având în vedere experiența Italiei, instrumentele Uh, Uniunii Europene nu au fost utilizate în spiritul tratatului. Statele membre care se află în prima linie s-au confruntat cu o afluență de refugiați foarte mari mare și au trebuit să ia anumite inițiative fără a se putea bizui pe solidaritatea europeană. De aceea cer Comisiei Europene să ne spună în care caz am putea vorbi între ghilimele de uh, fluxuri masive de refugiați în sensul directivei 55 referitoare la protecția temporară, uh, care stabilește criterii precise și măsurabile ce, pot, ce trebuie să fie respectate. Această clarificare este importantă dacă vrem să avem cu adevărat o politică comună în domeniul imigrației, în așa fel încât să împărțim această povară. Mulțumesc, domnule Provera, și acum domnul Odi domnule președinte, doamnă ministru, președinte în exercițiu al Consiliului și eu aș dori să vă uh, adresez felicitări pentru președinția dumneavoastră. Aș dori să îl salut și pe vicepreședintele Comisiei și aș dori să fac două reflexii. În primul rând, în ce privește Grecia, cred că trebuie să consolidăm uh, situația financiară uh, și să, uh, în acest domeniu, constatăm că e foarte greu să guvernezi în trecut și să te gândești și la viitor. Deci, uh, mă gândeam la o soluție, un mediator de credite, de exemplu, care, în cadrul unei structuri de uh, faliment, uh, de exemplu, să situăm datoria uh, Greciei într-o structură financiară încadrată, pentru că am dorit să nu se piardă capitalul și de ce să nu împărțim, uh, să, să scindăm această datorie a Greciei, permițând guvernului să uh, se pregătească pentru viitor și să permitem mediatorului prin restructurare să rezolve problemele trecute statutului. În ce privește restructurarea datoriei, băncile, să nu uităm, au făcut profituri colosale, au cumpărat datoria la 16% și când datoria a revenit la 8% și-au dublat capitalul uh, ar uh, trebui să revenim la mișcări financiare privind datoria suverană, astfel încât autoritatea uh, piețelor financiare europene să facă ceea ce se numește în dreptul francez un fel de sprijin abuziv la o structură supraîndatorată. S-a comis o greșeală, s-a creat un prejudiciu și deci e nevoie de corecturi. În ce privește creșterea acum, Trebuie să uh, susținem propunerea președintelui Barroso, acest plan de un miliard de euro și avem nevoie de un adevărat de plan de dezvoltare pentru Grecia și am reținut și ideea care a fost uh, făcută de emisă de către Daniel Cohn-Bendit Uh, cheltuielile militare reprezintă patru puncte din PIB. Dacă Uniunea Europeană ar putea face un arbitraj între Turcia și Cipru, am uh, evita ca Grecia să piardă două puncte de PIB. Iată măsuri concrete care ar permite Greciei să aibă un adevărat plan de creștere. Acum colega la două minute. Mulțumesc. În ceea ce privește Consiliul European, așteptările mele sunt foarte scăzute, pentru că în Uniunea Europeană domnește dezordinea. În loc să acționăm cu hotărâre, suntem șovăielnici. În loc de solidaritate, avem egoism. Și așa merge Europa astăzi. Hai să privim situația din Grecia. Nu o să vorbesc despre Portugalia, țara mea, pentru că uh, tocmai uh, noul guvern a preluat mandatul. Vreau să urez succes uh, guvernului portughez în interesul uh, poporului portughez. O să vorbesc acum despre Grecia. Grecia nu este oricare țară. A fost uh, membru al Uniunii Europene de multă vreme și este membru al zonei euro. Trebuie să ne reamintim că Grecia a fost leagănul democrației. Asta ar fi de ajuns pentru o, ca Uniunea Europeană să Uh, acorde tot respectul Greciei. Grecii au uh, răspund foarte mult de situația în care se află, dar uh, și instituțiile europene au uh, responsabilitatea în acest sens. Domnul Papandreu a făcut tot ce se poate pentru a încerca să rezolve situația. A fost curajos, a dat dovadă de demnitate, a adoptat măsuri de austeritate care se îndreaptă către imposibil ce s-a întâmplat în Grecia s-ar putea întâmpla în Irlanda sau în Portugalia, ă, în Spania sau Belgia. Așa încât să ne punem întrebarea cum pot aceste țări în dificultate ă, să suporte aceste ă, deficite bugetare, să creeze în același timp locuri de muncă aceste țări se află într-o situație dramatică și dacă boala nu te omoară, te va omorâ medicația cu siguranță. Este nevoie de un plan care să pună capăt speculațiilor în ceea ce privește uh, datoria suverană și activității agențiilor de rating care se află la originea acestor probleme în mare parte. Uh, domnul Görens, un minut. Prima măsură de precauție, dacă vrei să, să pui capăt unui incendiu de mare amploare, este mai întâi să nu te joci cu focul. Și sunt de acord cu domnul Barroso, e adevărat, guvernul din Grecia trebuie să facă tot ce poate pentru a pune, face curățenie în casa sa, în așa fel încât și nivelul european să poată interveni și să acționeze. Cu alte cuvinte, Grecia trebuie să-și restabilească credibilitatea. Și acest apel de către un comportament responsabil poate că nu merită să fie adresat tuturor guvernelor din Uniunea Europeană. Oare toți responsabilii politici sunt conștienți de impactul declarațiilor lor referitoare la Grecia făcute în ultimele 18 luni? A venit momentul ca acest summit european să pună capăt acestei cacofonii uh, pentru a evita efectul domino al uh, crizei asupra Greciei și a Uniunii Europene, e nevoie de patru lucruri. Mai întâi, un proiect de redresare economică, economic, economică și bugetară. În al doilea rând, o Uniune Europeană unită în uh, jurul aceluiași obiectiv puternic, în al treilea rând, mai mult timp decât prevăzut inițial pentru privatizări și, în al patrulea rând, o solidaritate bineînțeleasă care să se traducă nu numai în materie de noi împrumuturi, ci și o, o, în materie de asistență tehnică, mai ales din partea Comisiei. Mulțumesc, domnule Görens. Și acum are cuvântul doamna Rangel. Obrigado, Sr. Presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să spun că așteptările mele în ce privește acest Consiliu, având în vedere uh, atmosfera care domnește de câteva săptămâni, sunt următoarele. Eu aș dori să avem uh, o atitudine plină de răspundere. Uh, Uh, în orice caz mai mult decât la ultimul Consiliu, când uh, a existat așa tendință de a mâna deciziile dificile uh, încă trei luni. Deci eu nu trăiesc speranța că se va asuma această răspundere, pentru că deciziile economice și financiare sunt foarte importante pentru viitorul economi- Europei. Însă chestiunile economice și financiare sunt de asemenea foarte importante dacă ne gândim că obiectivul final al Europei este să mențină pacea. Și dacă analizăm problemele cu care ne confruntăm, ne dăm seama că statele membre încep acum să nu mai aibă încredere unul în celălalt. Constatăm că există o lipsă de încredere și uh, se accentuează, statele membre accentuează diferențe între ele, între nord și sud, uh, uh, statele de la centru și cele de la periferie. Mai constatăm și că asistăm la un început al declinului Uniunii Europene și eu sper că în ciuda uh, sau independent de deciziile politice uh, sau tehnice, întrebarea finală pe care ar trebui să ne opunem este dorim ca proiectul european să fie un model de pace pentru Europa. Cred că aceasta este miza în joc în uh, discursurile rostite de către liderii noștri, inclusiv liderii din uh, statele care uh, se află într-o situație dificilă și a țărilor contributoare, constat că există o doză de irresponsabilitate în aceste discursuri. Se incită la tot felul de atitudini pline de specificității naționale care sunt neavenite. Uh, deci cred că trebuie să obținem un nivel de răspundere suficient pentru a obține o decizie bună la ieșirea din criză. Mulțumesc, domnul Pite, la două minute acum. Mulțumesc. teama și lipsa reciprocă de încredere și domnul Mauro s-a referit la ele. Acestea sunt uh, sentimentele care dictează uh, alegerile Europei atunci când e vorba de Grecia. Europa pare uh, ca o echipă de fotbal care este condusă cu două goluri și care crede că poate să recupereze uh, fără să paseze uh, mingea membrilor echipei. Uh, sigur, chiar dacă ar fi Maradona și Pele în aceeași echipă, tot nu am uh, câștiga meciul cu criza. Criza din uh, Grecia ar fi putut uh, fi ținută sub control. Și acum am ajuns într-un moment critic, într-adevăr, ceea ce înseamnă că odată pentru totdeauna avem uh, aceste rețete economice care au dat uh, greș. Nu înțeleg uh, această atitudine. Uh, sigur, uh, Grecia este responsabilă în mare parte pentru criză, dar uh, vina o poartă piețele financiare care nu sunt suficient de bine reglementate. să facem reduceri publice, să facem reduceri financiare și să vedem cine mai rămâne în viață în final. nu avem creștere. Trebuie să ne concentrăm asupra resurselor care vor putea fi valorificate. Și, în ultimul uh, rând, aș dori să mă refer la migrație. Să fim cât se poate de clar. Nu vă atingeți de Schengen, s-ar putea să fie probleme. Este o realizare la care nu putem să renunțăm, ea menține unitatea Uniunii Europene. Trebuie să

Mulțumim, domnului Marinescu. Ultimul vorbitor, acum colegul Chelam, două minute. Mulțumesc, doamnă ministru, domnule comisar. Slăbiciunea pactului de stabilitate, pactului de stabilitate a fost un factor agravant în această criză economică care s-a transformat într-o criză de credibilitate. Nu cred că trebuie să găsim uh, vinovați în o astfel de situație. În situații de urgență trebuie să intervină solidaritatea și răspunderea. Însă solidaritatea nu înseamnă doar toți pentru unul. La fel înseamnă unul pentru toți. Fiecare stat membru trebuie să-și asume răspunderea uh, pentru participarea la Uniunea Europeană și să uh, uh, militeze pentru îndeplinirea obiectivelor Europei. Da, avem nevoie de mai multă Europa, dar mai multă Europa înseamnă mai multă disciplină, inclusiv măsuri concrete împotriva celor care nu respectă regulile. Pentru a restabili credibilitatea zonei uh, euro, rolul Comisiei trebuie să fie mai puternic și mai independent pentru a realiza guvernanța economică și pentru a monitoriza piața. Comisia are nevoie de un mandat pentru a evalua situația economică din statele membre, pentru a emite avertizări și recomandări la timp. Chestiunea cea mai importantă va fi voința politică și capacitatea de a uh, aplica reguli care nu ar trebui să facă obiectul unei negocieri politice. Rolul Consiliului ar trebui să fie limitat la proceduri care să ducă la uh, potențiale sancțiuni. Credibilitatea Europei poate fi restabilită și prin îmbunătățirea calității statisticilor. Trebuie să evităm orice manipulare sau orice falsificare a datelor fiscale. Țara mea, Estonia, s-a confruntat în urmă cu trei ani cu o criză economică profundă. Însă, ne-am echilibrat bugetul și iată, am intrat în zona euro. Letonia a luat și măsuri, măsuri și uh, a contraatacat. Toți pentru unul și unul pentru toți. Trebuie să ne implicăm cu toți în reformarea societăților noastre. Reducerea, uh, reducerea de datoriei doare, dar e singura cale spre stabilitate. Mulțumesc, domnule Chela. Ajungem acum la procedura Catch the Eye. Are cuvântul domnul Kelly. Mulțumesc foarte mult că mi-ați dat uh, ocazia să spun câteva cuvinte. Vorbim și auzim tot timpul să dăm, să dăm, să dăm, să reducem, să reducem, să reducem. Dar ceasul bate mai departe, timpul trece. Mă refer la uh, uh, rata dobânzii pe care o percepe Banca Centrală Europeană Irlandei pentru a ne putea îndeplini uh, sarcinile în ceea ce privește salvarea care ne-a fost acordată. Dar considerăm că nu este un tratament uh, corect pentru că, uh, de fapt, rata dobânzii este frânghia în jurul gâtului spânzuratului în momentul de față. Dacă s-ar reduce această rată a dobânzii, atunci ne-am reîntoarce la creștere, ne-am putea îndeplini angajamentele și am ajunge la situația dinainte. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc uh, colegului Kelly. Domnul Tabaidi. Mulțumesc, domnule președinte Dați-mi voie să uh, îmi însușesc cele trei priorități ale președinției ungare. Strategia romi, uh, pentru romi, uh, um, Croația și acest pachet. Obiectivul principal a fost ca acest pachet de guvernanță economică cu șase dosare să fie adoptat. Și experții, diplomații din Ungaria trebuie să fie lăudați pentru munca extraordinară pe care au depus-o pentru a reuși să reducă punctele de vedere uh, controversate la câteva elemente. Și uh, guvernul din Ungaria a făcut eforturi foarte mari pentru a ajunge la, o, la o, un compromis Întrebarea este următoarea. Guvernul domnului Orban are suficientă pondere politică pentru a pentru a pune în aplicare într-adevăr acest semestru european? Întrebarea este ce putem reține din acest semestru european? Eu sper că vom ajunge la un rezultat pozitiv pentru că Europa are nevoie de o întărire a guvernanței economice. Mulțumesc domnule Tabajdi și acum colegul Figueiredo. Mulțumesc, domnule președinte. Această situație foarte gravă, economică și socială din multe state membre ar trebui să facă ca Consiliul să acorde o atenție specială și să se gândească să analizeze și cauzele care stau la originea acestei situații și să își asume răspunderea pentru aceste politici neoliberale cu tot mai multă uh, privatizare și cu o reducere a, clauze- a normelor uh, sociale, care duce la divergență economică, la excluziune socială și la tot mai multă sărăcie. Iată la ce ar trebui să se gândească Consiliul. Însă, Uh, Consiliul preferă să încurajeze tot mai multe aceste politici neoliberale care au declanșat uh, criza în Portugalia, Irlanda și Grecia. Aceste uh, politici pe care le vor consolida vor avea consecințe foarte clare. Cei cu venituri nevoiașe, fermierii, cei care conduc IMM-uri vor pierde tot mai mult, iar băncile vor face tot mai multe profituri. Mulțumim, doamnă Figueiredo. Acum colegul Obermeier, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Politica migrat prin imigrația a eșuat. Comisia vorbește despre mobilitate, despre parteneriate și avem emigrația aceasta în masă din nordul Africii încercăm să punem capăt acestei migrații ilegale sau să o facem să fie mai lente, însă trebuie să recunoaștem că multe state membre se confruntă cu un șomaj ridicat uh, care s-a dublat în, ultim, în ultimii 20 de ani în urma fluxurilor uh, migratoare. Aceasta pune presiune asupra pieței muncii uh, din Europa. Nu mai avem nevoie de migrație din nordul Africii, trebuie să-i punem uh, capăt. Uh, oamenii vor parteneriate pentru ca migranții să se întoarcă acasă. Trebuie să reintroducem controlele la frontieră, Frontex trebuie să fie consolidat. Acest lucru trebuie analizat la următorul Consiliu European când vor fi discutate politicile în domeniul migrației. Mulțumesc! doamna Kolaszka Bobinska. Większość czasu rozmawialiśmy o kryzysie. Mulțumesc, domnule președinte. Am vorbit foarte multă vreme despre criza din Grecia și pe bună dreptate, pentru că e într-adevăr un subiect important și domnul Barroso a spus că e nevoie de sprijin. În dezbaterea uh, referitoare la Schengen, dacă e să punem întrebarea Parlamentului dacă și uh, uh, demonstrează susținerea, e bine, răspunsul va fi că ne așteptăm la o situație dificilă. Uh, pe mine, din punctul meu de vedere, în calitate de deputat din Polonia, spațiul Schengen este un subiect deosebit de important. Faptul că există această libertate de circulație, acesta este un simbol pentru Uniunea Europeană. Este cea mai mare realizare, una dintre cele mai mari realizări ale Uniunii Europene și nu ne putem permite ca această realizare să fie destrămată tocmai pentru că există astfel de decizii în Uniunea Europeană. Deci eu vă cer să apărăm spațiul Schengen. Și, de asemenea, vă cer să includeți România și Bulgaria în acest sistem, în acest spațiu Schengen. Mulțumesc. Are acum cuvântul colegul Papadopoulou. Mulțumesc. Die Frau Kollegin Papadopoulou Doamna Papadopoulou nu este aici, atunci are cuvântul uh, domnul Liberațchi. Mulțumesc, uh, domnule președinte. În timpul dezbaterii de astăzi, cu mare satisfacție, am constatat că există două tabere în ce privește originea și statutul afacerilor, liberalii și uh, stânga pe de o parte și PP-ul pe de altă parte. Având în vedere că de mai multe luni discutăm de viitorul Europei, am ajuns la concluzia că într-adevăr ne aflăm, uh, suntem foarte amenințați. Am ajuns uh, la concluzia că e nevoie de o acțiune comună și de aceea aș dori să salut uh, declarația președintelui Barroso de astăzi, respectiv că va exista o propunere cu privire la taxa pe tranzacțiile financiare. Salut această propunere. E păcat că nu uh, discutăm încă o propunere, dar cred că e uh, un, uh, o măsură foarte importantă. Aș dori să mai subliniez acest lucru. Deocamdată vorbim de zona euro, dar în Europa să nu uităm că există și țări care nu fac parte din această zonă și să ne asigurăm că nu există probleme în aceste țări. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Domnului Liberațchi. Domnul Cumuțacos pare să nu fie în sală, deci are cuvântul domnul Pusutil. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește migrația, mâine ne așteptăm la trei lucruri. În primul rând, zona Schengen trebuie să fie apărată, pentru că înseamnă libertate pentru cetățeni. Acest lucru este uh, vizibil pentru cetățenii europeni. În al doilea rând, responsabilități comune, răspunderi comune în ceea ce privește frontierele externe, nu numai frontierele interne. Și e nevoie de un Frontex mai puternic, e nevoie de mai multă solidaritate și uh, de împărtășirea responsabilității. E nevoie și de mai multă cooperare cu țările din Mediterană aceste țări uh, care sunt uh, teatrul unor revoluții mâine în ceea ce privește imigrația e nevoie de voință politică. Dacă nu avem voință politică, atunci nu o să facem decât să vorbim, dar nu vom trece la acțiuni. Vă mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Am ajuns uh, la sfârșitul uh, sesiunii Cash și are cuvântul comisarul Șefcovici. Uh, Domnule președinte, stimați deputați, această dezbatere animată și foarte vie a dovedit faptul că prioritățile Consiliului European sunt foarte importante, sunt extrem de importante, cruciale pentru viitorul Europei. Uh, s-a vorbit foarte mult în această intervenție despre Grecia. Știm cu toții că situația din Grecia este foarte dificilă și că nu există soluții uh, rapide sau ușoare. Sunt de acord însă și cu cei care spun că e important uh, că să arătăm grecilor că nu numai reducerea, austeritatea, ci că există și o luminiță la capătul tulenului și deci că putem să ajutăm Grecia să se întoarcă pe făgașul creșterii. Și deci austeritatea trebuie să fie însoțită de măsuri și, uh, și, și propuneri uh, pozitive. Și sunt sigur că Comisia poate face acest lucru. Putem să ajutăm Grecia să crească capacitatea administrativă, putem să ajutăm Grecia să absoarbă mai bine fondurile structurale și să le uh, investească în, în sectoarele cu potențial de creștere. Putem să ajutăm uh, Grecia să îmbunătățească sistemul de colectare a taxelor și impozitelor. De asemenea, asemenea, cum să îmbunătățească sistemul de învățământ. Comisia e gata să continue pe această cale. Suntem gata să acordăm uh, asistență tehnică prin programe uh, Greciei care să însoțească aceste măsuri de austeritate economică prin care trebuie să treacă Grecia. Și am dorit să arătăm clar că Europei îi pasă, că Europa e solidară și că Europa poate ajuta o țară care se află într-o astfel de situație dezastruoasă. Însă, cred că trebuie să uh, uh, primim un, alt, uh, un mesaj similar din partea guvernului uh, grecesc. Dar autoritățile grecești trebuie să dea dovadă de unitate și de hotărâre de abordare a acestor chestiuni dificile din această țară. Și e un apel pe care aș dori să-l adresez în numele Comisiei reprezentanților politici din Grecia. Cooperați, dau dovadă de unitate uh, în, această vreme, în aceste vremuri foarte dificile ele. E într-adevăr un moment de cumpănă și ar fi o dovadă de răspundere politică să procedați la astfel. Unii dintre dumneavoastră au abordat chestiuni precum uh, semestrul european. Nu foarte mulți, însă eu îl abordez pentru că știm că uh, parlamentarii europeni pot să se întoarcă în circumscripții și să explice că s-a terminat semestrul european și că încep aceste semestre naționale. Uh, pentru că Știm că există aceste recomandări specifice pe țară, care sunt foarte echitabile, foarte detaliate pe fiecare stat membru în parte, dar acum e nevoie de cooperarea autorităților naționale, a guvernelor naționale, pentru a obține rezultate concrete și pentru a înfăptui reforme în statele membre. Doar așa vom schimba calitatea și competitivitatea economiei europene în sensul cel bun și vom uh, pune pe uh, noi uh, șine uh, economia europeană. Aș dori să vă reamintesc că taxa pe tranzacții financiare financiare va fi propusă de către Comisia Europeană. Trebuie să facem o evaluare de impact amănunțită, e în curs de finalizare și aceasta va fi una dintre propunerile noastre, una dintre contribuțiile noastre la uh, dezbaterea globală pe această temă foarte importantă. Și de această dată Europa va fi în prima linie și sperăm că și partenerii noștri mondiali uh, vor urma exemplul nostru. Mai mulți dintre dumneavoastră s-au referit la zona, la spațiul Schengen și faptul că trebuie să avem politici de uh, migrație de calitate. Și aș dori să vă asigur că suntem conștienți suntem pe deplin conștienți de faptul că libertatea și uh, libera circulație a persoanelor în Europa e una dintre cele mai importante realizări ale Europei și o prețuim pe măsură. Comisia va acționa în calitate de uh, gardian a tratatelor și vom uh, uh, acționa dacă se pun sub semnul întrebării uh, temeliile acestui proiect. Dar trebuie să mai recunoaștem și că e nevoie de o soluție complexă pentru toate aspectele migrației. Trebuie să consolidăm încrederea în sistem. Și de aceea Comisia este convinsă că doar acțiuni coordonate și un proces uh, comunitar uh, e de preferat și nu acțiuni unilaterale ale statelor membre de a reintroduce controlele uh, la frontiere. Avem nevoie și de un sistem european de azil care să fie mai eficient și care să fie mai protector și vom face tot ce ne stă în putință pentru ca acest sistem să fie funcțional în 2012. Iată care este abordarea Comisiei și sper că se va bucura și de sprijinul Parlamentului European și al statelor membre. Cu permisiunea dumneavoastră, câteva cuvinte cu privire la guvernanța economică și uh, pachetul uh, celor șase. Uh, Uh, ați discutat acest lucru cu președintele Comisiei și veți discuta acest lucru în amănunțime cu colegul Oni Ren. Aș dori să subliniez un singur element. E foarte important să ajungem la un acord cât mai repede cu putință, pentru că timpul e foarte important. Timpul ne presează și avem nevoie de acest pachet pentru a guverna economiile europene în mod mai, uh, mai performant pe viitor. În încheiere, câteva cuvinte despre Croația a sosit momentul să felicităm Croația, pentru că Croația se apropie de acest moment istoric și cred că va fi un semnal foarte pozitiv, nu numai pentru toți croații, ci pentru toate popoarele din Balcanii de Vest. Aș dori să felicit Parlamentul European și raportorul său, Hannes Boboda, Aș dori să felicit și președinția ungară pentru tot ce au făcut în acest domeniu pentru ca acest dosar să se transpună în fapte și să obținem rezultate concrete acum. Și ultimile mulțumiri sunt adresate doamnei Eniko Gheori. De multe ori a, spu a spus că dorește să aibă o președinție care să fie prietenă cu Parlamentul, a dovedit acest lucru prin prezența repetată în plenul Parlamentului. Mulțumesc pentru cooperarea excelentă cu Comisia. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule comisar Șefcovici. Și acum, în numele Consiliului, are cuvântul doamna Ghiori. elnök úr, tisztelt elnök úr, biztos úr, tisztelt képviselő hölgyek és urak. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor deputați, Dați-mi voie să utilizez această ultimă posibilitate de a interveni în ședința plenară a Parlamentului European în numele președinției ungare, deci să folosesc această posibilitate pentru a vorbi limba mea maternă. Foarte mulți colegi au spus că președinția ungară a făcut o treabă bună. Vă mulțumesc pentru aceste aprecieri. Acum știu că, într-adevăr, se merită să ai o președinție care este prietenoasă cu Parlamentul European. Domnul Barroso și domnul Șefcovici au evocat uh, pachetul uh, de guvernanță economică, pachetul celor șase, au evocat Croația. Uh, știm că procesul de codecizie permite uh, președinției să aibă relații strânse cu membrii Parlamentului European și cu membrii celor alte instituții europene și deci acest lucru reprezintă un avantaj pentru toată lumea. De asemenea, aș dori să vă mulțumesc de asemenea și pentru dezbaterea noastră de astăzi. Am discutat despre principii, despre valori, uh, am vorbit despre chestiunea aș spune, aproape de natură filozofică de asemenea. Și vă mulțumesc tuturor pentru contribuții și îmi dau seama că există un acord, suntem pe aceeași lungime de undă în toate aceste domenii. E adevărat, Grecia se confruntă cu o situație foarte dificilă și Consiliul va trebui să uh, rezolve acest dosar. Momentul este istoric, dar poate că nu ar fi bine să folosim atât de des acest adjectiv istoric, pentru că el își va pierde din valoare. De asemenea, sunt de acord că toate aceste temeri față de viitor, toată, toate, toate, uh, toată această înfricoșare, nu pot să ne dea sfaturi bune. Teama nu este un sfetnic bun. Uniunea Europeană, uh, prin Consiliul său european, va discuta toate aceste aspecte Uh, pe 23 și 24 iunie. Ideea fiind că trebuie să avem o încredere reciprocă, să dăm dovadă de solidaritate și de simț de răspundere. Doar pe aceste temelii vom continua construirea proiectului european. Se vor discuta foarte multe subiecte, pachetul de azil, spațiul Schengen, extindere. Toate aceste discuții trebuie să se bazeze pe valorile noastre mai multă Europa, o Europa mai puternică, un, o idee evocată aproape de toată lumea bazându-se, deci, pe uh, munca depusă de noi în ultimele șase luni. E bine, noi ne-am bizuit pe acest moto, pe această deviză. Ideea este că problemele sunt comune și că trebuie să găsim o soluție comună. Și, în final, aș dori să mă refer la uh, anumite dosare pe care le-am moștenit de la președințiile precedente, și care ne-au fost înmânate ca fiind o temă pentru acasă. Uh, a fost uh, destul de greu să ajungem la un acord la, în anumite dosare specifice. Spre exemplu, în chestiunile economice am discutat deja despre semestrul european și doresc să mulțumesc domnului comisar Șefcovici în acest sens. E adevărat, se merită întotdeauna să încerci să explici cetățenilor europeni ce înseamnă acest semestru european. Ideea fiind că trebuie să avem mai multă transparență, să explicăm în mod clar cum anume fiecare stat membru uh, Uh, rezolvă problemele sale bugetare și fiscale și cred că trebuie să salutăm faptul că Parlamentul European a acordat atât de multă atenție a uh, acestui semestru european. Apoi, uh, gestionare mai strictă la nivel de buget. Acest lucru reprezintă o bază, o temelie pentru creștere, pentru inovare, pentru creativitate. Și am să vă dau două motive pentru care eu aș fi de părere ca textele ce sunt puse pe masa de discuție ar trebui să fie adoptate. Acest pachet este mai bun decât propunerea inițială. Și în fiecare domeniu am făcut concesii față de Parlament chiar și în ceea ce privește majoritatea calificată inversă. Chiar și în acest domeniu am făcut concesii în fața Parlamentului European. Domnul Lansdorf a spus că încă mai sunt multe ce trebuie făcute față de acest pachet, însă nu sunt de acord cu dumneavoastră. Partea cea bună a acestui pachet este faptul că este unul echilibrat Există o posibilitate de control, există posibilitatea pe viitor să evităm astfel de crize precum cea cu care ne-am confruntat în 2008 și 2009. Acum, în ceea ce privește libertatea de circulație a persoanelor. Dați-mi voie să vă spun că la Consiliul de pe 19 iunie, ministrii au reușit să ajungă la un acord care ne permite să menținem libertatea de circulație. Uh, pentru că avem capacitățile necesare pentru a face adaptările și ajustările necesare în fața provocărilor cu care ne confruntăm. Avem ca posibilitatea să adoptăm anumite măsuri de urgență în cazuri de urgență. Propunerea este clar formulată, se află pe masa de discuție și sper că aceasta va putea fi adoptată în toamnă. Vom vedea prin ce modalități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 mai există o întrebare încă deschisă la care încă nu s-a găsit răspuns în ceea ce privește Frontex, dar sperăm că și aceasta își va găsi un, o rezolvare rapidă. Vă mulțumesc tuturor pentru cooperare în acest domeniu. Au mai existat și alte uh, teme pentru acasă pe care trebuia să le rezolvăm în ceea ce privește, spre exemplu, Banca Centrală Europeană și uh, întărirea lichidităților acesteia. Sperăm că am reușit să aducem o contribuție în acest sens. Parlamentul European cu siguranță a fost un partener fiabil pentru a discuta de asemenea și dosarele referitoare la ceea ce s-a întâmplat în nordul Africii. Domnule Tabajdi, nu pot să fiu de acord cu afirmațiile dumneavoastră în ceea ce privește uh, luarea unor decizii politice doar din interese naționale. Uh, știți foarte bine că unii colegi care se află în Comisia Econ și a, acolo a avut loc o audiere ieri, e bine, ambianța la această audiere a fost total diferită de ceea ce ați spus dumneavoastră. Domnul Tabajde ar trebui să uh, citească și răspunsul din partea statelor membre uh, față de propunerile noastre. Cu siguranță puteți să aduceți, uh, să criticați uh, aceste propuneri. Uh, suntem în Uniunea Europeană și puteți face acest lucru. Noi în Uniunea Europeană discutăm, dezbatem uh, între noi aceste subiecte. Apoi, aș mai vrea să mai spun încă un lucru domnului Tabajdi, și anume, unul dintre aspectele cele mai pozitive ale președinției ungare a fost Uh, rata de succes. Dorința noastră inițială a fost să menținem acest spirit de echipă, să, să respectăm uh, competențele fiecarei instituții. Și acest pachet de guvernanță economică, pachetul celor șase, este unul important. Îl putem transmite mai departe, îl putem înmâna mai departe, știind că am făcut tot ceea ce puteam. Domnul uh, Barroso a felicitat președinția ungară pentru aceste realizări și de altfel și alți deputați europeni au uh, felicitat președinția pentru aceste realizări. Domnul Herman Van Rompuy acum este cel care trebuie să preia drapelul și să continue mai departe. Și în final, însă nu în cele din urmă, uh, m-aș referi și la uh, uh, Croația. Cu siguranță, în acest dosar, nu trebuie să utilizăm prea mult adjectivul istoric Într-adevăr, s-a spus că e un moment istoric și e adevărat că e un mesaj important pe care îl transmitem vecinilor din Balcani, faptul că ei pot avea un viitor în sânul Uniunii Europene. Uh, e vorba de guverne care mâine vor trebui să ia decizii foarte importante, așa cum a făcut Croația în vederea aderării sale la Uniunea Europeană. Și în ultimele uh, ore ale președinției noastre, uh, este adevărat, Comisia Europeană a fost întotdeauna un partener de încredere, a făcut tot ceea ce a stat în putință pentru a se asigura că până în ultimul moment rezultatele au fost pozitive. Și, într-adevăr, și uh, Croația și-a îndeplinit sarcina ce revenea pentru că a făcut toate eforturile necesare pentru a duce la bun sfârșit această misiune ce a fost încredințată. Și în final aș dori să vă mulțumesc dumneavoastră. Aș dori să mulțumesc uh, Spaniei, Belgiei, pentru faptul că ne-au ajutat în pregătirea uh, uh, acestei președinții în cadrul uh, Uh, colaborării noastre cu ei. Mulțumesc! Președintele, mulțumesc foarte mult. Uh, am încheiat dezbaterea și trecem la următorul punct uh, pe ordinea de zi. Raportul domnului Despac. în